Chyba możemy zaczynać. Doamnelor și domnilor, cred că putem să începem. Aș dori să vă amintesc că va trebui să vă verificați cardurile de vot un pic mai târziu. Vă urez tuturor bun venit, stimați colegi, după vacanța de vară. Cred că am petrecut toți o vacanță plăcută și reîmprospătați putem să repornim munca. Doresc să le urez bun venit invitațiilor, asistenților, interpreților, tuturor, tuturor membrilor comisiei Și după aceste cuvinte de bun venit putem trece la primul punct, și anume adoptarea ordinii de zi. Cred că ați fost deja informați de secretariat că există o schimbare față de ordinea de zi inițială în ceea ce privește preventarea raportului uh, perspective și provocări mm, în privința sectorului uh, agricol, care este un punct amânat pentru mâine. Uh, Apoi avem uh, prezentarea privind uh, viitorul uh, agriculturii în Europa și este de asemenea un punct care va fi discutat astăzi, în această după amiază mai bine spus, la punctul 11. Uh, raportul domnului Erdes. Deci dacă nu există uh, obiecții, uh, vom considera aceste schimbări adoptate. Apoi câteva anunțuri. Este transmis pe web întâlnirea de astăzi. În ceea ce privește interpretarea, nu avem interpretare în cehă, malteză, slovacă. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 12 iunie și 19-20 iunie. Vom proceda ca de obicei. Apoi ajungem la punctul 4, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 și uh, raportorul uh, este Tibor Șani. Și vom avea plăcerea să ascultăm prezentarea. După cum cu siguranță vă amintiți, Întâlnirea de pe 11 iunie a venit cu un aviz cu anumite cifre propuse de comisie pentru bugetul pe 2018. Nu știu dacă uh, raportorul dorește să ia cuvântul foarte concis. Aveți cuvântul, domnule, dacă doriți. Mulțumesc, domnilor și domnilor, vă urez de asemenea bun venit tuturor după această frumoasă vacanță de var și voi încerca să fiu foarte concis așa cum mi-ați recomandat. Cred că acest această vară altfel minunată nu ne-a ajutat în ceea ce privește consultările și în fond și la urma urmei după tot ce s-a întâmplat în ultimele câteva zile, cred că toți colegii Uh, au dat dovadă că sunt implicați cu mare seriozitate în această privință și aș dori să mulțumesc în special Caterina Masevoșic. Uh, ne-ai fost de mare ajutor uh, prin munca depusă pentru a ajunge la acest obiectiv final. De fapt, cred că am putea să integrăm practic toate pozițiile Uh, diferitelor uh, grupuri politice în raport, ci cred că în aviz și, și cred că toate observațiile formulate în trecute, în ultima jumătate de an sau chiar în ultimul an pot fi integrate. După cum vedeți, pe lista de votare avem uh, uh, aspecte foarte pozitive, uh, astfel încât aș dori să-i invit pe toți să dea urmare poziție raportului și să aibă o atitudine pozitivă. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy. Mulțumesc foarte mult. În cazul acesta să trecem la vot. Posua. Amendamentul 1 pe partea domnului Vigas. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 5. Cine este pentru? Adoptat. Amendamentul 7. Cine este pentru? Adoptat.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 Mamy przegłosować jeszcze poprawkę. Așadar, trebuie să votăm amendamentul 3. Deci revenim. cer scuze. Deci amendamentul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Ceea ce înseamnă că putem trece la amendamentul 6. Amendamentul 6. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Aici votăm electronic. Votul este deschis. Amendamentul de compromis 1. Votul este închis. Se adoptă. Ceea ce înseamnă că acum trecem la amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Deci, votăm electronic. Amendamentul 16. Votul este închis. Respins. Ceea ce ne duce la amendamentul de compromis 2, aș dori să declar votul deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 15. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Deschid votul. Închid votul. se adopte. Și asta ne duce la amendamentul 21. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Acum amendamentul de compromis 4, vot electronic deschis și închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 34 de la domnul Buda. Cine este pentru? Bun, mulțumesc, se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Deschid votul. Îl închid. Se adoptă. Și trecem la amendamentul de compromis 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul de compromis 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 49 de la domnii Capăto și Șani. Cine este pentru? Bun, mulțumesc, se adoptă. 51, domnul Ial. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 52, doamna Senra. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 52, votul de deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul de compromis 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 30, domnul Ion, domnul McGuinness, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă caz în care putem trece la votul uh, pentru întregul uh, aviz. Cine este pentru? Scuze, scuze, declar votul deschis. Și votul este închis. Bun, să repetăm votul. Pentru că cred că a fost un pic prea repede. Deci repetăm votul final pentru regul aviz amendat și declar votul deschis. Votul este deschis. Ați votat cu toții? În cazul acesta declar votul închis. Vă mulțumesc foarte mult. Și avizul este adoptat. Și trecem, acestea fiind spuse, la punctul 5. Uh, încă o dată, un alt aviz, uh, raportorul este din nou domnul Tibor Șani. Cred că cel mai bine ar fi ca în acest moment să ne adresăm domnului Șani să întrebăm dacă are observația, Ah, nu vreți să luați cuvântul? În regulă. Asta înseamnă că putem trece la vot. Să începem așadar. Vă voi da ultimele cifre ca să meargă ceva mai repede. 6, 2, 3, 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 6, 2, 3, 8. Cine este pentru? Se adoptă. 3, 9, 3, 9 6, 2, 3, 9. Se adoptă. 6, 2, 4, 0. Se adoptă. 41. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Se adoptă. 43. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. 6, 2, 3, 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Amendamentul 45, 6, de 4, 5 pentru. Se adoptă. 6, 2, 3, 4 se adoptă. 12 cine este pentru se adoptă. 15 pentru se adoptă. 15. Nu trebuie să votăm pentru că 12 uh, fiind adoptat acesta cade, deci trecem la 16 pentru împotrivă respins. 6207, domnul Iar, cine este pentru, să adoptă amendamentul. 17, cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 6209, domnul Iar, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul 20. 6220, cine este pentru? Împotrivă, respins. Amendamentul 6211 pentru se adoptă. Amendamentul 6.2, 11, uh, repetăm 6211, bun, adoptat. Amendamentul 6206, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul 6208, cine este pentru, se adoptă. Amendamentul 6214, cine este pentru, împotrivă, respins. 6221 pentru, împotrivă, respins. 6222 pentru, împotrivă, respins. 6223 pentru, împotrivă, respins. 6247 de la raportor, cine este pentru, adoptat. Amendamentul 6210 și 6213 sunt identice, deci le luăm împreună pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva, respins. 48 pentru, se adoptă. 6225 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm 6225, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trebuie să verificăm ca să ne asigurăm că lucrurile au fost foarte limpezi. 22 pentru, împotrivă, respins. 50 se adoptă. Raportorul a votat împotriva propriului amendament. Interesant. 51 pentru, împotrivă, adoptat. 52 pentru, se adoptă. 53 pentru, se adoptă. 54 pentru, se adoptă. 55 pentru, se adoptă. 56 pentru, se adoptă. Amendamentul 6200 Domnul Șani, domnul Bogovici, da, se adoptă. Amendamentul 6203 pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm. Deci 6203, votul e deschis. Votul este închis. Respins. A fost bine să verificăm pentru că nu era foarte clar. 6 de 04 pentru se adoptă. Amendamentul Domnul Andrei Dălănău, 6205, cine este pentru, împotrivă, respins, dar totuși poate ar trebui să verificăm. Deci votul este deschis, 6205. Votul este închis. Respins. Amendamentul 6218, cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, respins. 27 pentru, împotrivă, respins. 28 pentru, împotrivă, respins. 29 pentru, împotrivă, respins. 6-2-30 pentru, împotrivă, respins. 6-2-3-1 pentru, împotrivă, respins. 33 pentru, împotrivă, respins. 57 al raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. 6202 pentru. Se adoptă. 6258 al raportorului, cine este pentru, se adoptă. 59 al raportorului pentru se adoptă. Amendamentul 60 pentru se adoptă. 61 pentru adoptat. 62 pentru se adoptă. 63 pentru se adoptă. 64 pentru se adoptă. 65 pentru se adoptă. 66 pentru se adoptă. 6201. Cine este pentru? Se adoptă. Îmi cer scuze, am sărit peste amendamentul 6267. Deci cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 6-2-1-9. Cine este pentru, împotrivă? Respins. Și cu aceasta încheiem votarea asupra acestui punct, ceea ce ne duce la punctul 6 de pe ordinea de zi. Deci mulțumesc foarte mult, doresc să îi mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Șani, pentru cele două avize. Nu știu dacă dorește să mai spună ceva, aveți cuvântul. Simbolic despre... Vă mulțumesc uh, foarte mult. Vă mulțumesc. Putem trece la punctul 6. Adaptarea unor uh, art- articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control. Raportor pentru aviz este domnul Buda, raportor în Comisia Jurii, competentă pe fond este domnul Sayer, și mă adresez domnului Buda să-l întreb dacă dorește să ia cuvântul. Nu? În acest caz, putem trece la votare. Doamnelor și domnilor, propunem ca primul grup de amendamente să fie supus la vot în bloc până la Amendamentul 197, 197, deci am dorit ca toate aceste amendamente să fie votate în bloc. Și dacă sunteți de acord, aș dori să deschid uh, votul electronic pe marginea tuturor acestor amendamente depuse în principal de domnul Caputo, dar și de alți uh, colegi, însă marea majoritate a acestor amendamente a fost depusă de domnul Caputo. Deci avem acum un vot în bloc pe marginea tuturor acestor amendamente. S-a închis votul. Sunt respinsă în acest caz. Trecem la următoarele amendamente. Amendamentul 7 al domnului Ardos. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că ar trebui să verificăm printr-un vot electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 7. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 91 și 92 sunt identice. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 148. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 149 împreună cu 150 sunt identice. Cine este pentru? Se adoptă. 151 și 152. Cine este pentru? Se adoptă. 157 pentru. Împotriva? Se respinge. 158. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. 159. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. 160. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. 161 și 162, 163. Cine stă pentru? Se adoptă. 164 împreună cu 165. Cine stă pentru? Se adoptă. 166 pentru, împotriva, se respinge. 168, cine stă pentru, împotriva, se respinge. 167 pentru, împotrivă, se respinge. 169 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1, 170 și 171, cine este pentru, se adoptă. 178 al domnului Necov, cine este pentru, împotriva, se respinge. 179 pentru, împotriva, se respinge. 180 pentru, împotriva, se respinge. 181 pentru, împotriva, se respinge. Am ajuns acum la 182 și 183 identice. Cine este pentru, se adoptă. 191 pentru, împotriva, se respinge. 192 pentru, împotrivă, se respinge. 193 pentru, împotrivă, se respinge. 194 pentru, împotriva, se respinge. 195 și 166 identice, este pentru, se adoptă. 198, nu îl supunem votul, este un amendament uh, tehnic, 199, aceea situație. Continuăm cu 200, pentru, împotriva, se respinge. 201, pentru, împotriva, se respinge. 203, pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 2 al raportorului, cine stă pentru, împotriva, Cred că trebuie să verificăm printr-un vot uh, electronic. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Mi s-a părut că a fost adoptat, însă nu sunt sigur. A votat toată lumea, s-a închis votul. Da, a fost adoptat. partea stângă a sălii a fost uh, o întârziere. Am avut impresia că lumea nu a votat, consideră că este mai bine să verificăm. Oricum a fost adoptat amendamentul 3. Cine stă pentru? Se adoptă. Amendamentul 4, pentru, se adoptă. Amendamentul 202, pe părți, prima parte, pentru, se adoptă. A doua parte, Amendamentului 202, domnului Flanagan, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 5 împreună cu 204, cine stă pentru, se adoptă. 205 și 206 sunt identice de asemenea, cine stă pentru, se adoptă. Amendamentul 6 acum, cine stă pentru, se adoptă, ceea ce înseamnă că am ajuns la votul final pe imaginea acestui proiect de aviz în forma sa modificată și deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avizul a fost adoptat, deci aș dori să mă adresez raportorului dacă dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vă mulțumesc tuturor colegilor pentru eforturile depuse la acest uh, raport de aviz și am ținut cont, am ținut cont în, uh, în elaborarea acestui proiect de aviz de uh, tehnica legislativă pe de-o parte și pe de altă parte de întărirea rolului Parlamentului în adoptarea acestor acte uh, delegate. Mulțumesc! ważne, szczególnie w tej... Vă mulțumesc. Am încheiat votarea, ceea ce înseamnă că putem trece la discutarea um, celorlaltor puncte, punctul 7 în primul rând, o recomandare privind mandatul de negociere cu Australia. Raportor pentru proiectul de aviz este domnul Andrieu. Este un proiect de aviz uh, important. Știm cât de important este, cât de important este rolul Australiei pe piața mondială a produselor agricole Relațiile comerciale cu Australia sunt uh, importante și este important de asemenea ca poziția Comisiei uh, noastre să, se reflecte în forma finală a acordului încheiat cu Australia. Comisia competentă pe fond este Comisia INTA. Noi trebuie să redactăm un uh, proiect de aviz. Calendarul este unul foarte strâns și din punctul de vedere al amendamentelor, secretariatul va oferi membrilor uh, informații despre cum pot fi depuse amendamente la acest proiect de, de aviz. Deci amendamentele uh, trebuie uh, trimise înainte de mm, data de 1 septembrie la ora 11. Domnul Andrieu nu este prezent, deci, în mod evident, nu ne poate prezenta um, proiectul său de aviz. Însă, domnul Denano uh, îl va înlocui și va prezenta proiectul de aviz. Deci, vă dau cuvântul, domnule Denano. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul nu poate fi prezent pentru că are o problemă gravă în familie. O să vă citesc eu, așadar, proiectul de aviz pe care l-a scris. Spune, agricultura în mod incontestabil e partea cea mai sensibilă a acestui proiect de acord. Australia dezvoltă o mare diversitate de produse agricole pe care încearcă în primul rând să le exporte. Țara e al treilea exportator mondial de zahăr după Brazilia și Thailanda creșterea animalelor care beneficiază condiții naturale de producție foarte favorabile se bazează în special pe carnea bovină și ovină, prin care aproape 60% sunt destinate exportului. Australia este al doilea exportator mondial de carne bovine după Brazilia. Ca țară agroexportatoare și fondatoare a grupului creat în 1986 în ciclul rundei Uruguay pentru a liberaliza piețele agricole mondiale <clears throat> Australia, care utilizează pe scară largă toate codele de care beneficiază deja, uh, va, se va concentra pe eliminarea barierelor tarifare europene, acționând astfel va avea un avantaj mult mai mare decât Uniunea Europeană din încheierea unui acord comercial care i-ar permite să atingă 500 de milioane de consumatori europeni, în timp ce, sensibil sens interesele Uniunii ar fi limitate la 23 de milioane de consumatori australieni în fața unei probabile deschidere a negocierilor. Vreau așadar să adresez mai multe avertismente și recomandări în numele Comisiei noastre pentru Agricultură. Trebuie să evităm orice dezechilibru în defavoarea agriculturii, care are un rol important într-un astfel de acord. Agricultura europeană nu trebuie încă o dată să fie monedă de schimb pentru un mai bun acces al produselor noastre industriale și serviciilor europene pe piețele australiene mai multe sectoare, inclusiv carnea de bovine, ovine, lapte, zahăr și cereale. Trebuie cu orice preț fie tratate de sectoare sensibile, ținând cont de fragilitatea lor față de un acord cu Australia. Dau că pentru cele mai sensibile, cum ar fi carnea de bovine și ovine și zahărurile speciale de interes deosebit pentru zonele ultraperiferice, Uniunea Europeană trebuie neapărat să se abțină să fac orice angajament. Invit Comisia să țină cont atunci când se va discuta fiecare sector de ansamblul concesiilor comerciale cumulate care au fost deja acordate prin acordurile deja încheiate și de asemenea invit pe negociatorii europeni să țină cont de situația Brexitului, în special de piața comunitară redusă în ce privește concesiile care ar putea fi acordate Australiei. Dacă va exista un acord, acesta n-ar trebui să se refere doar uh, la partea tarifară. Uniunea trebuie să se lupte și pentru aspecte netarifare, cum ar fi diverse bariere tehnice sanitare și în special să protejeze cu eficacitate indicațiile geografice pe o piață de nișe, fără de care un acord nu trebuie deloc să fie preconizat. Iată care este părerea colegului nostru Andrei și vă mulțumesc. Dziękujemy. Mulțumesc foarte mult. Și acum o să avem o dezbatere. Doamna Müller. Domnule președinte, vă mulțumesc. Eu îl locuiesc pe domnul Tacula astăzi, care din păcate nu poate fi astăzi alături de noi. Mi-a transmis notițele sale, Europa are nevoie de un acord de liber schimb uh, ambițios și echilibrat cu uh, Australia. Produsele ca laptele, ca carnea de vită trebuie să fie respectate. Este un lucru deosebit de important și acest acord trebuie să ofere șanse atât producătorilor europeni cât și celor um, din Australia. Rolul Uniunii Europene pe piața mondială trebuie să fie promovat prin acest acord și noi ne dorim să creăm un um, echilibru din punctul de vedere al respectării competitivității producătorilor europeni. Din punctul nostru de vedere, proiectul de aviz uh, prezentat este prea critic și uh, vom depune amendamente din acest punct de vedere pentru că nu considerăm că ar fi o idee prea bună să uh, desemnăm piața agricolă a Australiei ca o amenințare față de uh, producătorii agricoli europeni. Știm că pe continentul australian există deseori secete, de exemplu, ceea ce îngreunează viața agricultorilor de acolo. Desigur, trebuie să apărăm uh, interesele agricultorilor europeni, trebuie să ne gândim care sunt domeniile unde trebuie să cerem anumite contingente și, desigur, în anumite sectoare delicate trebuie să acționăm și să ne apărăm. Cu toate acestea, privim cu ochi uh, buni relațiile comerciale cu Australia, care reprezintă o șansă nu doar pentru economia europeană în general, dar și pentru sectorul agricol uh, european și dacă vom uh, lucra într-un mod adecvat, um, putem să acceptăm și să extindem relațiile comerciale cu partenerii australieni. Vă mulțumesc. Domnul Nicholson. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, eu sunt uh, raportor și pentru relațiile cu Noua Zeelandă, subiect pe care o să intervin puțin mai departe și încerc scuze dacă o să fiu puțin redundant acum. Eu sunt convins că un acord de liber schimb între UE și Australia va fi unul oportun dacă găsim echilibrul potrivit. Sectoarele delicate din punctul de vedere al Uniunii Europene trebuie să fie respectate și protejate. Impactul concesiilor făcute în uh, sectorul agricol în relațiile comerciale trebuie să se reflecte în forma finală acestui, acestor acorduri și cer Comisiei să ne prezintă o analiză a impactului din punctul de vedere al beneficiilor și dezavantajelor uh, uh, mm, obținute în urma unor asemenea acorduri. Și dacă eu nu mă înșel, Comisia are un uh, studiu despre beneficiile mm, pentru sectorul agricol aduse de asemenea acorduri uh, de liber schimb. N-am auzit nimic însă despre un asemenea raport, deci aș dori să întreb reprezentanții Comisiei ce se întâmplă cu acest raport. Există? Ar putea să ne prezinte Comisia rezultatele acestui uh, raport? Pentru că înainte de a continua cu acest acord de liber schimb împotriva cărora eu personal nu am nimic împotrivă, însă mi-aș dori să aflu uh, mai multe detalii uh, din acest raport, care cred că a fost menționat uh, de domnul Hogan, de domnul comisar Hogan. Apoi trebuie să spună foarte clar că există un potențial clar pentru Uniunea Europeană din urma acestui acord, dacă vom găsi echilibrul potrivit Uh, să nu uităm că Australia este o piață de 24 de milioane de oameni. În anul 2016, relațiile comerciale bilaterale între Uniunea Europeană și Australia au avut o valoare de 5 miliarde de euro, însă, pentru mine, punctul 7 din uh, proiectul de raport uh, este problematic pentru că se referă la Brexit. Știm cu toții că Brexitul este o provocare pentru Uniunea Europeană din punct de vedere agricol însă, atâta vreme cât Regatul uh, Unit uh, rămâne uh, membru al Uniunii Europene, nu trebuie să mm, folosim pretextul Brexitului pentru a ne izola față de Regatul Unit. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Loazou. Mulțumesc, domnule președinte. Toate propunerile exercițiului punctului 8 sunt defavorabile acordului comercial între Uniunea Europeană și Australia. Se reamintește clar, de fapt, marea vulnerabilitate a sectorului agricol. De fapt, un astfel de acord pentru domeniul nostru ar fi catastrofal. Australia, după cum știți, al doilea mare exploatator de carne bovină după Brazilia se bazează pe o filieră ovină care este și ea performantă pentru export. Reamintesc că 60% din carnea lor se exportă, deci trebuie să excludem carnea bovină și ovină dintr-un eventual acord, după cum se recomandă la punctul 5 și să avem relații comerciale cu sectoare care n-ar suferi concurență. Sau, de forma cel mai bine ar fi să lăsăm posibilitatea pentru fiecare țară suverană să negocieze singura un acord și să nu mai eh, sufere această politică sinucigașă. Mulțumesc. Fielner. Am pus Fielner. Domnul Fielner, vă mulțumesc foarte mult. Și îmi cer scuze pentru că sunt prezent la reuniunea Comisiei Agri în calitate de membru al uh, Comisiei INTA. Mi s-a părut uh, că această vizită a mea ar fi una oportună și citând textul proiectului de aviz, știu că aceasta nu va fi uh, ultima sa formă și înțelegând de asemenea faptul că o piață bine funcțională a produselor agricole este un lucru deosebit de important pentru sectorul agricol, știind prea bine că Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de produse agricole. Nu este un subiect uh, ușor, după cum au spus mai mulți uh, colegi, carnea de vită este un subiect foarte delicat, există aspecte spinoase în acest domeniu, și e important să nu uităm că astăzi importurile de carne de vită din Australia sunt 24 uh, de milioane de tone dintr-un consum de 8, 8.000 uh, de milioane de tone, deci procentul uh, import, de carne de vită important din Australia este unul foarte, foarte mic în comparație cu piața întreagă. și sper că în, în varianta finală a textului vor fi reflectate și interesele ofensive ale Uniunii Europene în relațiile comerciale cu Australia. De exemplu, brânzeturile. Astăzi, exporturile din Europa au valoare de 140 de milioane de euro și importăm brânzeturi în valoare de doar un milion de euro. Deci, Cred că există uh, expertiză în domeniul agricol și pe acest punct al pe marginea acestui punct al intereselor uh, ofensive ale Uniunii Europene și există și alte puncte interesante. Pe mine m-ar interesa, de exemplu, exporturile de, exporturile de vin. Piața mm, uh, vinului din uh, Australia mm, este una importantă pentru că în acest moment importăm uh, vin în valoare de 446 milioane și exportăm vin în valoare de 180 de milioane de euro, deci prea puțin în comparație cu importurile din Australia. Se pune întrebarea cum este așa ceva posibil, știind uh, cât de cunoscute sunt uh, vinurile europene pe planetă. Și dacă ne uităm puțin în detaliu, știm că există tarife, vedem că există tarife vamale impuse vinurilor europene și sunt sigur că există și alte domenii unde Uniunea Europeană ar trebui să aibă o atitudine mai uh, ofensivă în relațiile comerciale cu Australia și uh, mă aștept la expertiză din partea Comisiei Agri uh, pe aceste puncte și sper că forma finală a proiectului de aviz va reflecta uh, realitatea uh, intereselor agricole și nu, nu se va transforma într-un text cu caracter pur protecționist. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! În mod evident, proiectul de aviz trebuie să țină cont de realitate să țină cont de interesele Uniunii Europene, pentru că până la urmă despre acest lucru discutăm. Nu dorim să reflectăm doar anumite interese, impactul uh, asupra anumitor domenii, ci trebuie să ne asigurăm că există un rezultat al acestor negocieri care să țină seama de impactul mm, global al acestui uh, acord de liber schimb și vă mulțumesc, domnule Fioner, pentru prezența dumneavoastră la Comisia Agri, în calitate de membru al Comisiei uh, INTA, Comisie competentă pe fond. Dacă ne uităm la modelul agricol european, nu trebuie să pierdem din vedere uh, producția de masă, volum, volumul produselor care are un impact asupra eficienței și a competitivității în general. Domnul Tarabela. O să plec de la una dintre concluzii. Trebuie să evităm o confuzie între o abordare protecționistă, o închidere asupra sine. Trebuie să evităm și izolarea și protecționismul, dar doar în accepțiunea pozitivă pentru sectoare cheie, dar când punem cap la cap diverse acorduri comerciale care includ dimensiunea agricole, indiferent dacă sunt cu Canada prin CETA TTIP cu SUA sau cu țările Mercosur, unde sectorul cărnii bovine va fi foarte sensibil, cu Noua Zeelandă, cu Australia, am numit cele, cei cinci mari producători agricoli mondiali, unde agricultura e domeniul cel mai sensibil pentru noi. Și că până în asta, cu faptul că probabil printre mari actori suntem singurul care protejăm tot mai puțin producătorii proprii în toate sectoarele, pentru că facem o dereglementare a pieței, acum suntem victimele prețurilor mondiale, dereglementăm și deci uh, dereglăm piețele și supunem producătorii noștri unei concurențe <clears throat> tot mai acerbe. La ce servește importul de cană din Australia? Da. Vrem să existe o logică în ce privește climatul, trebuie să punem capăt importurilor de la capătul lumii din Australia și în alte țări și să favorizăm uh, zona cea mai apropiată, vecinătate. E un protecționism care trebuie repopularizat. Poate că sunt singurul care mi-asum și sprijină acest termen. Și eu aș vrea să salut, uh, să salut pe Eric Andreu pentru punctele unde, sau pe care pune accentul, care sunt un pericol pentru agricultura noastră. Vreau să merg mai departe să spun că invităm Comisia INTA să ceară Comisiei Europene uh, ca într-o negociere cu un mare actor să pună agricultura ca prim capitol de negociere și nu ultimul victim al ajustării altor politici. Și în încheiere aș vrea să spun ceva despre Brexit. Brexitul e un dosar foarte complicat. Nu trebuie să uităm, <clears throat> nu cunosc situația cu Australia, ci mai bine pe aceea cu Noua Zeelandă, dar când Regatul Unit a negociat intrarea în 73 în Uniunea Europeană, a reușit să beneficieze de avantaje competitiv și acces la piața pentru marile țări din Commonwealth, cum ar fi Noua Zeelandă în ce privește sectorul ovin. Și pun întrebarea, aceste avantaje obținute pe vremea aceea legitim negociate și obținute de Regatul Unit mai sunt uh, de actualitate acum, n-am putea să le revedem pentru că Regatul Unit pleacă. E o întrebare pe care o pun și aș vrea un răspuns de la Comisie. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamnelor și domnilor. Domnul Tarabella tocmai a menționat un aspect extrem de important. Sunt diverse chestiuni care se leagă de agricultură și toate trebuie să se integreze într-un ansamblu. Deci trebuie să vedem dacă rezultatul negocierilor uh, va avea efectul scontat sau nu. Am reușit să ne obținem ce ne doream pentru agricultură, ca totul să corespundă și să fie în acord. Sunt diverse lucruri care au efect asupra concesiilor în domeniul agricol. Știm că Comisia Europeană și comisarul de resort au făcut unele concesii în ce privește agricultura și l-am auzit pe domnul Fierner utilizând un argument extrem de util când uh, a propus unele idei în numele Comisiei INTA. Să vedem uh, și aversul și reversul medaliei și s-a referit la aspectul protecționist. Domnul sau doamna Sender. Para as duas, para as dous debates, para Australia e para Nova Zeelandă. E... Vă mulțumesc, domnule președinte. O să iau cuvântul referându-mă la ambele subiecte, Australia și Noua Zeelandă. Aș dori să spun că profiturile de fiecare dată sunt uh, făcute de marile exploatații agricole și sunt suportate de întreprinderile mici și mijlocii, de producătorii agricoli de mici dimensiuni, dimensiuni care nu vor avea de profitat în urma acestor uh, acorduri. În urma acestor acorduri, pur și simplu vom distruge locuri de muncă și va fi afectată dezvoltarea rurală. De asemenea, se vor înregistra aspecte negative pentru schimbările climatice. Un subiect pe care îl dezbatem deseori, ne exprimăm preocupările, însă până la urmă adoptăm acorduri care duc la accelerarea emisiilor de gaze cu efect de seră, transportăm produse agricole pe distanțe extrem de lungi, produse agricole pe care le-am putea obține în, din uh, apropiere. Și din toate aceste motive, cred că ar trebui să punem capăt acestor acorduri. Președintele, mulțumesc. Domnul Heusling. Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute viel gehört von Chancen, die sich da, domnule și domnilor, am auzit astăzi mult despre șanse care rezultă din aceste acorduri în ceea ce privește agricultura. Mi se, par, mi se pare că niciuna nu a fost uh, numită concret. Dacă sunteți de părere că vinul din Europa trebuie trimis în Australia, mă mir. Uh, e uh, ca și cum am trimite uh, camion de vită din Irlanda în Australia. Este total nerealist. Agricultura europeană nu are nicio șansă în privința acestui acord și trebuie să recunoaștem acest lucru cu toată modestia. Putem să discutăm despre liberul schimb, dar nu vreau să discutăm fiecare acord în parte și ar trebui să discutăm Mercosur, trebuie să discutăm Australia, trebuie să discutăm uh, Noua Zeelandă, pe toate împreună. Și este clar că pe agricultura europeană, în cazul acestui acord comercial, este marele pierzător, pentru că nu avem nicio șansă cu aceste țări. Și cine afirmă aici că Europa, uh, că agricultura europeană ar avea o uh, șansă, uh, nu face decât să înșele pe agricultorii europeni. Și un lucru care a fost deja menționat de unii colegi, unde să ajungem până la urmă să transportăm lucruri în partea cealaltă a lumii pe care le avem în ambele zone uh, din punct de vedere politic este un nonsens, trebuie spus acest lucru. Uh, există categoric rute comerciale, dar din punct de vedere ecologic acest lucru nu are niciun sens. Deci uh, sunt în multe puncte de acord cu părerea domnului Andrie, este un punct de vedere care ar putea fi format mai, mai dur, dar n-am înțeles concluzia când spune da, dar totuși ar trebui să negociem. Nu, ar trebui să spunem în concluzie că nu are niciun sens să continuăm în același stil uh, în care nu am învățat nimic din greșelile CETA, ci continuăm în aceeași direcție. Nu pot să sprijin acest lucru. Ai pus Aguilera? Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să insist asupra gradului redus de capacitatea politică pentru Comisia noastră în fața acestui acord și repet de fiecare dată acest lucru pentru că noi, dacă vorbim despre capacitatea de a schimba ceva, de a modifica, e Comisia INTA, Comisia AGRI, nu are această capacitate de a schimba ceva. Putem uh, dezbate, desigur, atunci când e vorba de acorduri care se referă și la produse agricole, dar din păcate nu avem nicio putere de influențare decât dacă suntem membri și la INTA. Deci cred că e un dezechilibru în ce privește comisia noastră. Și o să repet și o să insist asupra acestui aspect pentru că poate că la un moment dat cineva va gândi lucrurile altfel și ne va da și nouă o putere mai mare, mai multă influență în ce privește aceste acorduri atât de importante pentru sectorul agroalimentar european. Ar fi util dacă am avea o pondere mai mare și noi împreună cu Inter. Sunt de acord cu unele dintre comentariile deja făcute în legătură cu avizul legat de Australia. S-a spus ceva foarte util în ce privește impactul. Nu știu dacă s-a făcut o evaluare de impact cu privire la diverse sectoare. Știm că Australia are un impact considerabil la carnea de vită și carnea de oaie, deci e un risc, după cum au spus unii colegi, și după cum a precizat în proiectul de aviz domnul Andrieu, care face trimitere la avize sensibile, la sectoare cum ar fi zahărul, vinul la care s-a referit colegul de la Comisia INTA. Nu vindem nici măcar un litru de vin în Australia pentru că e imposibil. Domnul Heusling uh, a prezentat unele argumente. E imposibil să vindem măcar un litru de vin european în Australia pentru că au un sistem atât de hiperprotecționist în Australia, însă ei reușesc să vin pe piețele noastre cu vinuri la prețuri reduse, e un dezechilibru complet, pentru că prețurile vinurilor lor sunt mult mai mici decât prețurile vinurilor europene și calitatea inferioară. Și nu e nicio posibilitate pentru noi în acel domeniu. Nu știu dacă Există vreun reprezentant al Comisiei Europene care eventual să ne spună dacă s-a făcut sau nu evaluare de impact. Evident, există ideea de a continua cu acordurile comerciale. Doamna comisar Malmström încurajează această abordare. E important, după cum au spus alți colegi, printre care domnul Tarabella și alții, care s-au referit la protecționism, dar aici trebuie să fim atenți. Eu nu vreau protecționism pentru că protecționismul utilizat uh, în prezent în SUA înseamnă că nu putem vinde ulei de măsline în SUA. Motivul uh, e ajutorul și sprijinul din politica agricolă comună. Asta se utilizează pentru a preveni exporturi din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii. Avem măsurile de ecologizare, de învezire, sprijinul pentru tinerii fermieri, aceste lucruri care împiedică exporturile sunt doar vârful icebergului. Dacă Congresul American adoptă o rezoluție pe 15 septembrie, pot pune sub semnul întrebării politicile Uniunii Europene. Toate măsurile de ajutor legate de înverzire, sprijinul pentru tinerii agricultori, tot ce ține de pilonul 1. Acesta e protecționismul administrației Trump. Nu sunt de acord cu această politică și cu modul în care se implementează și desigur că în Europa, din motive politice, noi ne apărăm domeniile sensibile. Asta e cu totul altceva, dar ce vrem să facem este să vindem carne de oaie în Uniunea Europeană pe plan local și nu să o exportăm în Australia, dar sunt de acord că nu e protecționism, nu putem avea protecționism pentru că face mai mult rău societății decât bine. Președintele, s-au făcut diverse comentarii din partea colegilor. Am și eu câteva lucruri pe care aș vrea să răspund. Cred că trebuie să participăm la dezbatere. Avem aici și pe cineva de la Comisia INTA, desigur dezbaterea nu s-a încheiat, iată de ce trebuie să ținem cont și de acest aspect și apoi trebuie să ținem cont de deciziile grupurilor politice. Președinții de comisii sunt cei care au decizii în legătură cu cine are responsabilitatea. Acestea sunt uh, chestiuni fundamentale uh, de care trebuie să ne ocupăm. Adesea le spun colegilor de la Copa Cogeca că trebuie cu toții să lucrăm în legătură cu diversele aspecte importante pentru agricultură. Știm că Comisia INTA e de răsor pentru unele aspecte. Ideea este de a obține și transmite informații astfel încât membrii să fie mai la curent cu ce se întâmplă pentru a putea să ne organizăm activitatea, să conlucrăm și cu alți membri pentru a vedea o idee mai clară în legătură cu dimensiunea femeie. Domnul Des. Hmm?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 Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, urmărit cu mare interes această discuție și toți cei care mă cunosc știți că nu, știu că nu sunt un oponent al acordurilor comerciale sau un reprezentant al protecționismului, dar în ceea ce privește acordurile bilaterale trebuie să fim atenți ca acestea să nu se facă în dauna agriculturii europene și um, austra, australienii sunt producători agricoli importanți. Chiar am căutat niște cifre în ceea ce privește Noua Zeelandă. Acolo producția de lapte între 2010 și 2016 a crescut cu 24%, în Europa în schimb doar cu 12%. Și uh, m am uitat și la statisticile între 2008 și 2016 exportul de unt dinspre Noua Zeelandă înspre Europa nu a crescut decât cu 5%, în schimb înspre China cu 500%. Bine, evident, China este mai aproape de Noua Zeelandă decât noi. Ce mă îngrijorează pe mine este poziția de monopolist uh, în, uh, al unei fabrici de lapte. 95% din laptele din Noua Zeelandă este producat de o singură fabrică de lapte, ceea ce înseamnă că aceasta este foarte puternică. Uh, în schimb, în Europa avem, avem ze, uh, cele mai mari 10 fabrici de lapte nu au decât 36%. Este o mare diferență. În schimb, dimensiunea unei ferme este de 24 de vaci. În Europa avem 36. Dacă știm apoi că în uh, Noua Zeelandă tot anul se poate paște, nu suntem competitivi Uh, agricultorii nu primesc subvenții de la stat, însă nu sunt verificați nici de comisie sau de parlament sau de consiliu. Nu sunt șicanați cum se întâmplă la noi mereu și mereu. Vă, hotărăsc, vă amintesc doar de hotărârea comisarului că în viitor în anumite regiuni nu se va mai face o protecție anumitor plante. Deci la fiecare eveniment uh, am auzit de acest lucru din partea agricultorilor lor. Agricultorii sunt foarte supărați, eh, iar aici este vina noastră trebuie atunci când vorbim despre acorduri comerciale să bate coleg și eu la rândul meu am fost în uh, Comisia înainte în timp de 10 ani, uh, trebuie stabilite niște tonaje limitate. Nu putem să uh, ne hotărâm la 100%, dar trebuie să stabilim niște tonaje care trebuie să fie și respectate. În plus doresc să observ de asemenea cooperativa mea care vinde lapte și brânză în Australia, că australienii ne-au șicanat atât de mult încât până la urmă nu, nu a mai continuat. Ar trebui să fim atenți la acest lucru. Și aș dori să subliniez ce a spus un alt uh, coleg. Protecționismul total nu ne va duce prea departe, ci va pune în pericol uh, cele 8 milioane de locuri de muncă din Europa. Un urmă mir că există un așa mare acord între Greenpeace și alte organizații în acest punct și președintele american Donald Trump. Uh, este un lucru care trebuie să ne pună pe gând pentru că au aceeași părere în această privință, însă sper să ajungem la un acord rațional care să nu se facă în dauna agriculturii europene. Neuchel. Sunt surprins să aud că domnul Desfăl este de părere ca în uh, viitor să nu le mai facem uh, controle pe uh, agricultorilor și să nu le mai dăm niște subvenții. E foarte interesant să vedem care este obiectivul. Este interesant să le spunem acest lucru agricultorilor. Aș vrea să spun însă principial că dacă discutăm despre un subiect trebuie să vorbim despre raționamentele fundamentale și raționamentul este să avem produse pe care să le schimbăm schimbăm între două continente și între două continente care sunt extrem de îndepărtate unul de celălalt. Uh, mai departe decât oricare altele. Asta înseamnă că acest raționament este cel pe care pot sub semnul întrebări pentru că și în viitor, și acesta este un lucru care trebuie să ne rămână în minte, și în viitor nu vom mai avea impulsul de a face pe termen lung acest schimb. Poate că atunci uh, oricum vom ajunge la sfârșit. Deci vreau să știu fundamental de ce carnea de vită ar trebui să meargă într-o parte în alta și înapoi și aș dori să-i spun colegului de la Comisia Inte când vorbește despre brânză și lucesc ochii și se gândește, vai ce minunat ar fi dacă am putea să exportăm mai multe brânză. Colegul nostru oare știe că pentru a produce brânză avem nevoie de soia din Brazilia, unde sunt arse ă, păduri de care am avea nevoie pentru protecția climatică la noi, sunt hrănite vacile și brânza trebuie trimisă în australe. V-ați gândit vreodată la și îmi cer scuze că rahatul rămâne în Europa? că deșeurile de la producția de brânză rămân în Europa. În Germania avem probleme mari și cu apa freatică și am, asta se discută la INTE sau la INTE nu vă gândiți decât la comerț și vă gândiți că tot comerțul este bun. Chiar aș vrea să vă iau cu mine ca să vă vedeți ce rămâne uh, după ce se produce uh, peste măsură. Eu nu vorbesc despre producție normală, ci despre producție peste măsură. Avem o uh, um, um, problemă mare cu uh, bunăstarea vitelor. Uh, este o mare semn de întrebare dacă acest aceste standarde vor putea fi respectate pe viitor și avem această problemă a ecologiei și a protecției climatice pe care am menționat. Dar vreau să revin la punctul de pornire. Pentru mine este vorba despre raționalitate. Care e sensul să facem lucruri doar pentru că putem să le facem? Să nu înseamnă că sunt rezonabile și generația noastră, spre deosebire de generația părinților noștri, a ajuns la puncte la care trebuie să hotărâm, să spunem, am putea face lucru, dar nu-l facem pentru că nu are niciun sens. Este un lucru pe care am dorit să îl menționăm în ceea ce ce privește acest acord comercial cu Australia sau cu Noua Zeelandă? Des, ale very shortly. Doamna Dice, pe scurt. Mulțumesc. Vreau să spun că nu am spus că sunt împotriva subvențiilor de stat. Este multă reavoință să mi se bage asemenea lucruri în gură, dar oricum noi au prea serios pe doamna Norche, stați liniștiți. Pani poseu Hoibuș. Bun, nu vreau să zic nimic despre această dispută dar sunt de părere că ar trebui să rămânem realiști și Maria Noichel are dreptate, a vorbit uh, pe sufletul meu când le-a spus ce rost are, da, mai ales când vorbim despre produse care sunt produse peste tot de către țările respective, pe tot globul. Și dacă pornim de la premisa, pentru că colegul de la Inter ne-a reproșat că avem un bilanț comercial negativ, de pildă cât vin merge din Europa spre Australia și invers. Un lucru trebuie să ne fie clar, chiar dacă eliminăm toate obstacole și vinul poate să curgă dintr-o parte într-alta cum vrem, nu are rost, nu trebuie să ne fie clar că în Australia trăiesc ceva mai puțin consumatori decât aici în Europa. Nu o să avem niciodată o bilanță echilibrată aici. Deci ar trebui să ne gândim ce producem, unde, pentru ce și pentru cine și um, ce are rost, mai ales ținând cont și de co- politica coerentă în ceea ce privește schimbările climatice și protecția climatică. Nu o să zic mare lucru. Maria l a spus lucrurile destul de clar și mulți alți uh, colegi de asemenea. Poate că ar trebui să spun câte ceva despre tonaje. Comisia Europeană a stabilit că atunci când uh, uh, discutăm cu Australia și America de Sud, uh, dacă mergem mai departe cu acordurile și vorbim și despre deschiderea și liberalizarea pieței cărnii de vită, atunci și pe um, um, piața europeană poți ajungă 365.000 de tone de carne de vită plus și așa avem prea mult pe partea europeană. Ce să mai facem cu încă câteva sute de mii de tone? Cred că raportorul um, a uh, um, scris un aviz foarte bun aici, a subliniat care sunt problemele și acum ține de noi ca împreună, în mod responsabil, să acționăm și să uh, punctăm problemele Uh, și să nu spunem la sfârșit, da, totuși mergem mai departe. Gândiți-vă la schimbările climatice, gândiți-vă la problemele noastre de energie pe viitor și uh, un lucru, acesta este un lucru foarte important pentru agricultori. Nu cred că consumatorii noștri de pe piața europeană uh, duc lipsă de o calitate, în ceea ce privește calitatea uh, alimentelor. Avem tot ce ne trebuie pe piață și nu cred că am câștigat foarte mult și pentru uh, consumatorii noștri dacă ne apucăm să aducem din mai multe alte regiuni ale lumii, lucruri pe care le avem deja aici. Mulțumesc, dar calitatea hranei în privința consumatorilor trebuie să spunem ceva în privința acest lucru. Uh, consumatorii au nevoie de uh, informații, uh, să ne gândim la care ne a devit alterată și impactul pe care l-a avut aceasta știm că Parlamentul s-a ocupat de asemenea de această problemă. Și am aflat de acest lucru prin presa din alte țări. Așadar, trebuie să ținem seama și de acest aspect în politica privind consumatorii. Da, sigur, facem schimburi comerciale, negociem, dar trebuie să ne uităm la acest lucru din ambele perspective. Domnul Flanagan. Uh, Domnule președinte, într-adevăr, dezbaterea este deosebit de interesantă și este adevărat că fără a fi împotriva acordurilor comerciale, cred că avem datoria să ne protejăm teritoriile și în special teritoriile cele mai fragile. Pentru că problema care se pune astăzi este cumulul acestor acorduri care astăzi, uh, ca urmare a Mercosur, a CETA și a diverselor acorduri deja obținute și a celor pe care le avem în perspectivă cu Vietnamul și cu alte țări, ar putea să ne creeze mari probleme, pentru mai ales teritoriilor mai fragile. O secundă îi dedusem cuvântul. O să primiți și dumneavoastră cuvântul la sfârșitul discuției pentru că uh, mai sunt alți membri care... Eu îi dădusem cuvântul domnului Flanagan. Domnule Flanagan, vă rog. Mulțumesc, eram și eu politicos. Dacă omul vrea să vorbească, l-am lăsat. Uh, un lucru care iese în evidență în plenară și un lucru legat de schimbările climatice este faptul că de fiecare dată aproape cade uh, acoperișul de urale când avem un acord și apoi ne uh, întoarcem toți la comisiile noastre și, uh, bun, din ce am ascultat în privința acestui acord, uităm total. Nu văd cum putem să facem acest lucru. Uh, mâna dreaptă și mâna stângă par să nu fie legate am spus acest lucru de 100 de ori, au mai spus-o și alții trebuie să facem ceva în privința schimbărilor climatice și o să punem carnea de vită pe uh, vapoare și o să ne facem schimb și totul o să fie bine. Asta e concluzia. Uh, uh, Aceste lucruri nu au nicio legătură cu realitatea, dar asta facem. Unul dintre avantajele ar fi o concurență sporită. Concurență este bună pentru inovație, sigur duce la anumite inovații și la îmbunătățiri din anumite puncte de vedere poate vom avea roboți de mulți și așa mai departe. Aceste lucruri se întâmplă dar nu există mai multă concurență decât se poate posibil. Nu poți să produci mai ieftin decât până când găsești un alt mod de a găsi mai ieftin. Și asta plătind direct persoana pe care să nu plătești nimic persoanei producătoare. Deci în această fază avem multe inovații și acum inovația fi cum să ne descurcăm ca agricultorii din Europa și Australia să trăiască fără nimic și multinaționalele să facă avere. Asta discutăm acum, din păcate păcate. Și am auzit multe discuții, vorbind despre schimbări climatice și apoi facem cu totul altceva. Aud foarte multe discuții și îngrijorări, și aș spune îngrijorări mimate în legătură cu sănătatea mentală a oamenilor. Vorbind despre negare, vorbind câțiva ani, știu acest lucru pentru că ascult mult BBC, Acum se vorbește despre probleme în Marea Britanie și vom face, se pare, ceva în această privință. Odată vorbim despre problemele noastre, deci după ce vorbim despre ele și după ce discuți cu vecinul despre cum nu poți să mai trăiești pentru că concurența eh, îi face pe oameni să se sinucidă. După ce discutăm despre acest lucru și ajungem la concluzia că tot nu poți să supraviețuiești și asta e strategia, să discutăm ei bine, poate ar trebui să vedem de ce există probleme, de ce există boli psihice. Poate că um, nu avem uh, resurse, poate că um, concurența e ca uh, niște câini. Suntem oameni care ne dorim o calitate a vieții, care ne dorim un venit pentru ceea ce producem. Și ce o să facem noi aici nu va spori veniturile oamenilor, ci va spori veniturile multinaționalilor și va duce la mai multe morți, și mai multe sinucideri, așa cum se spune într-unul din uh, ziarele noastre Uh, vorbește despre uh, fermieri australieni care își iau viața pentru că scad prețurile la lapte și vom avea parte de mai multe lucruri acest lucru. Și votăm acest lucru dacă vreți, da? Amintiți-vă ce o să provocați. Vă provoca temeri, stres și vei face pe oameni nefericiți. Viața este ca să trăim. Noi nu suntem resurse, suntem oameni. Mulțumesc foarte mult! domnul Tom Van Camla. Mulțumesc. Uh, uh, uh, în punct de vedere al raportului din UR este în capul listei, dar am avut câteva discuții foarte interesante și asta a demonstrat că bă, părerile sunt împărțite aici. Singurul punct de vedere comun este că ce este important trebuie subliniat într-un acord comercial și, după cum a spus domnul Andreu, Australia este o țară de export și concluzia este că trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește schimburile. Da, sigur, este adevărat la un anumit nivel, într-o anumită măsură, dar trebuie să ne uităm și la noi și ne trebuie să fim suficient de disciplinați pentru a putea arăta că și noi exportăm, avem 10% din exporturi care merg spre Australia și aș spune foarte clar că ne trebuie o analiză foarte aprofundată a fiecărui sector. Trebuie să subliniem diversificarea cu cifrele pe care le putem analiza. Australia este un mare admirator al produselor noastre de uh, altă calitate. Deci, dacă lucrăm în mod inteligent și susținut, cred că putem avea o politică ofensivă acolo unde este nevoie și o politică defensivă acolo unde este nevoie de aceasta. Și cred că același lucru este valabil și pentru acordul cu Noua Zeelandă. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dacă raportorii din umbră este evident că doresc să ia cuvântul, dar dacă vor lua cuvântul mai târziu, în cadrul dezbaterii, Adică, dacă au cerut cuvântul și vor să vorbească în timpul dezbaterii, Mm, nu văd niciun motiv să-i ascultăm la început. Bun, acum v-am ascultat punctul de vedere, doamna McGuinness, vicepreședinte. Mulțumesc. S-au spus deja foarte multe și cred că ar trebui să ne amintim despre ce este acest raport. Ideea este să creeze o perspectivă agricolă în privința acestui acord. Nu este ideea să votăm pentru sau împotriva unui acord. Deci în acest context ce ne stă acum înainte este un avertisment și o îngrijorare a uh, Comisiei pe Agricultură, uh, așa cum a fost prezentată de raportor și care va fi uh, modificată de colegi pentru că există preocupări și cred că alineatul 3, în mod special alineatul 4 în privința produselor sensibile trebuie luate în calcul, dar există și multe oportunități și cred că un colegul nostru, domnul Finner este aici pentru a sublinia această latura dezbaterii în ceea ce privește schimbările climatice și mediu mediul și, într-adevăr, accesul la apă, punctul meu de vedere este că acestea sunt probleme care uh, au un impact asupra tuturor agricultorilor, indiferent dacă legiferăm sau nu. Acestea sunt uh, realități care au un impact și care vor avea un efect în ceea ce privește acordurile comerciale. Aș dori punctul de vedere al Comisiei în ceea ce privește alineatul 7, pentru că, din câte înțeleg eu, în ceea ce privește acordurile comerciale discutate uh, sau care urmează să fie discutate în viitor, uh, tot EU28 negociază, pentru că Brexitul nu a avut încă loc și mă întreb uh, dacă ar trebui să ne grijorăm ce se întâmplă după Brexit în legătură cu acordurile. Nu știu dacă Comisia ne poate lămuri acest lucru, dar cred că ar fi important să o facă. Însă este clar că dintr-o perspectivă agricolă ne-am exprimat anumite îngrijorări în ceea ce privește Mercosur. Am privit către Australia și, într-adevăr, către Noua Zeelandă. Avem uh, probleme legate de concurență. Însă nu sunt împotriva ideii de acorduri comerciale. Cred că s-a mai spus, cred că este datoria noastră de Comisia Agricolă să ridicăm aceste îngrijorări în ceea ce privește produsele sensibile și să ne asigurăm că uh, Comisia pornește la negocieri conștiente de aceste îngrijorări și că le integrează într-o manieră care să nu dăuneze agriculturii din Europa, care este guvernată de o politică agricolă comună, ce se află de asemenea sub presiune. Și încă o dată aș dori să răspund la câteva dintre aspectele uh, formate în acest raport și vă voi trimite în scris câteva modificări, amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Am uh, observat dimensiunea Uniunii Europene și este clar că avem o politică agricolă comună toată Uniunea Europeană. Și ce trebuie să facem se poate de ambele părți să vedem dacă putem avea o, politică comună mondială într-o anumită măsură. Știu că lucrurile stau altfel în afara Uniunii Europene și asta este una dintre marile probleme uh, de care trebuie să ne ocupăm la uh, negocieri. Domnul Acniu. Mulțumesc. Ieri am primit un telefon de la cineva de la ambasada Australiei. Uh, și n-am prea avut timp să vorbesc. În schimb, mi-au trimis un document, un briefing și cred că avem două dezbatere acum. Așa, una legată de Australia, una de Noua Zeelandă. Uh, și eu sunt de părere că am putea să le abordăm uh, în comun. Ce nu le-a plăcut australienilor a fost atitudinea uh, primelor alineate și au spus că atunci când este vorba despre Noua Zeelandă, alineatele introductive vorbesc despre um, scopuri ambițioase, adică haideți să o facem, însă când vine vorba despre Australia, limbajul folosit este altfel. O, pă, avem o agricultură foarte competitivă, uh, concentrată pe export, deci instinctul era defensiv. Cred că am primit un răspuns aici în această dimineață, în această privință. Unul sau doi dintre uh, vorbitori au spus de ce ar trebui să ne chinuim să vindem vin uh, în Australia, vin european. Uh, nu e așa de simplu. Din ce am auzit în această dimineață, a spus că sunteți împotriva barilor non-tarifare. Ei bine, eu vorbesc cu cineva de la ambasada Australiei după această dezbatere și să întreb pe toți ce părere au despre acest lucru și dacă vreți să veniți la biroul meu, sigur, puteți să o faceți cu toții. Asta ar putea să ne ofere anumite explicații pentru uh, această discriminare împotriva Australiei și nu împotriva Noii Zeelande. Apoi, bineînțeles, cu acest nou regim de schimb cu aceste țări, trebuie să ne gândim la impactul Brexit, care va fi deosebit de semnificativ, pentru că, din punct de vedere proporțional, mult din ceea ce trimește Noua Zeelandă în Uniunea Europeană se duce în Regatul Unit, o cam o treime, după părerea mea și există niște rate tarifare, niște privilegii și interesant, nu au atins plafonul. V-ați gândit că au cumpărat totul, dar nu, pentru că pot să vândă atât atât de mult în Asia de Sud-Est, o piață imensă chiar lângă ei. Deci cred că nu trebuie să ne temem atât de mult cum cred unii că piața europeană ar putea să scadă un pic, în timp ce piața din sud-estul Asiei crește enorm. Să nu uităm însă că uh, agricultorii din Noua Zeelandă și în Australia au ferme de familie, nu sunt corporații imense, nu sunt fabrici care să creeze aceste teme emoționale. Uh, sunt fermieri care nu beneficiază de ajutor de stat, dar trebuie subliniat faptul că agricultorii din Uniunea Europeană au costuri mai mari din cauza legislației. Să ne uităm la unele dintre ele, uh, Uh, identificarea individuală a oilor. Trebuie să o facem aici uh, și este destul de scumpă. În uh, Noua Zeelandă și în Australia nu trebuie să facă acest lucru, dar pot să trimite carne aici fără acest tip de identificare. Apoi avem zonele vulnerabile la nitrații care nu există, după părerea mea, în Australia și în Noua Zeelandă, dar posibilitatea de a ne administra fermele așa cum ne dorim este restricționată de aceste lucruri. Apoi există o anumită barieră a numărului de animale. Știu că la un moment dat puteam să ne îngropăm animalele. Acum trebuie să le ducem undeva, să le incinerăm și se vorbește despre salvarea planetei în partea cealaltă. Să da, e mult mai simplu să le îngrop decât să le arzi dacă vrei să salvezi planeta. Și apoi mai avem lucruri mici, cum ar fi dentiția. Odată ce au fost făcute aceste tratate, se produc transformări eh, în privința animalelor care nu, nu au loc acolo în privința categorisirii. Și alții au menționat și alte lucruri. Bun, deci dacă aveți sentimente puternice împotriva acestor lucruri, puteți să vă duceți la supermarket din Uniunea Europeană și să spune Bun, ce o să faceți? O să-i susțineți pe producătorii europeni pentru că ei joacă jocul după aceste reguli. Dacă nu o faceți, eh, o să vă arătăm cu degetul. Asta e abordarea pe care trebuie să o aveți. Și, eh, sigur, trasabilitatea este foarte importantă și produsele europene, cele uh, britanice, uh, țin cont de acest lucru. Este mult mai greu ca acest lucru să se întâmple în Noua Zeelandă și Australia. Mulțumesc! Graniceam. Vă mulțumesc foarte mult. Nu am impus limită nimănui din punctul de vedere al timpului, sperând că fiecare vă veți autolimita. Domnul Valcarcel are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să intru în niște discuții contradictorii. Cred că Aproape cu toții suntem de acord că agricultura nu trebuie să devină o monedă de schimb în negocierea acestor acorduri comerciale. Înaintea acceptării oricăror propuneri, trebuie să înțelegem care va fi impactul acestora asupra unor sectoare ca cel al produselor de lapte, al produselor de carne și așa mai departe. Așa cum precizează și raportorul în punctul 4 în plus, este deosebit de important să garantăm o protecție eficientă a indicațiilor geografice protejate. Există sectoare pe care trebuie să le apărăm în fața uh, competiției, de exemplu, din partea Statelor Unite ale, ale Americii. Uh, produse cum ar fi uleiul de uh, măsline, migdalele și alte asemenea trebuie să se bucură de garanțiile oferite de indicațiile geografice protejate. Cred că trebuie să deschidem, să cerem deschiderea piețelor. Trebuie să ne să găsim noi piețe pentru produsele europene și trebuie să continuăm cu măsurile de sprijinire a produselor agricole prin diferite campanii de promovare a acestora. De exemplu, în iulie făcusem o propunere Comisiei Europene pentru înființarea unei um, zi europene dedicate uh, fructelor, de exemplu, și o să depun un amendament în acest sens. Mulțumesc, doamna Petir. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acordurile de liber schimb sunt importante pentru că ele înseamnă accesul la noi piețe pentru produsele agricole europene. Dacă acest acord de liber schimb aducă plus valoare, atunci au sens. Însă pot fi problematice pentru anumite sectoare sensibile, deci ar trebui să avem o abordare precaută. Am auzit uh, preocupările exprimate de o serie de colegi și am auzit de asemenea că, în ciuda preocupărilor exprimate, acordurile de liber schimb sunt încheiate și că obiecțiile formulate în fața vis-a-vis -vis de acestea sunt uh, ignorate. Noi suntem uh, reprezentanți aleși direct de către cetățenii europeni și numele acestora trebuie să ne spunem părerea, să exprimăm preocupările, să ne exprimăm preocupările legate de aceste acorduri. În niciunul din acordurile de liber schimb încheiate cu state terțe, în nici unul din acordurile de liber schimb negociate cu state terțe, nu se regăsesc uh, produse croate protejate de uh, indicațiile uh, geografice. Deci aș dori să vă cer, domnule președinte, să demarați o ancheta modului, pe modului în care aceste liste de produse care se bucură de protecție sunt uh, um, redactate. Pentru că până acum uh, niciun produs uh, croat nu se regăsește pe această listă. Ceea ce este o discriminare din punctul meu de vedere. Domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mă refer la hotărârea unor uh, colegi care doresc orice preț să deschide piața europeană pentru că ea să beneficieze de Mm, toate pe tutine în lume, dar produsele agricole nu sunt, dragi colegi, ca și produsele industriale, pentru unele pot fi delocalizate, altele nu, unele pot fi înlocuite, altele nu pot fi înlocuite. Ceea ce înseamnă că pe anumite teritorii, dacă se suprimă o producție adaptată de mult timp, nu avem formulă de înlocuire. Așa se întâmplă, de exemplu, în zonele în care doar o anumită formă de iarbă crește și singura producție, cea de carne, bovină sau ovină. Aceste regiuni, <clears throat> dacă sunt supuse unei concurențe puternice cerve din cauza liberalismului, aceste regiuni vor muri și nu avem dreptul să lăsăm teritorii întregi de pe continentul nostru să dispară nici de dragul biodiversității ce spun despre Australia e valabil și pentru Noua Zeelandă. Sunt două țări mari care se numără printre cele mai bogate din lume și cred că e de interes să avem acorduri comerciale la diverse produse industriale și pentru servicii. În ce privește agricultura, condițiile de concurență în anumit de aface între ce există acum în Europa din cauza structurii exploatațiilor agricole și a morfologiei continentului european față de morfologia și natura solului și climei în Noua Zeelandă sau în Australia. În aceste două țări au întreținut întotdeauna relații eh, aparte, speciale cu Marea Britanie și în momentul în care ea se pregătește Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană, mi se pare cel puțin eh, hazardat să încheiem un acord cu aceste două țări, când chiar Marea Britanie riscă să încheie apoi acorduri cu fostele sale teritorii care încă fac parte din Commonwealth și noi europenii vom pierde un avantaj extrem de important. Reamintesc cifrele la carne, de exemplu, Marea Britanie importă aproape 2 milioane de tone de carne, din care 700.000 de tone din Irlanda. Colega mea, Guinness, mă poate corecta dacă mă înșel. Dacă mâine, în cadrul noilor acorduri comerciale, Marea Britanie decide să să semneze contracte cu Australia și Noua Zeelandă ca foste țări din Commonwealth, după cum afirmă unii, ce vom face noi, noi europenii, cu cele 2 milioane de tone pe care le exportăm în prezent în Marea Britanie. Cred că această negociere, ca și negocierea cu Mercosur, în legătură cu dimensiunea agricolă, cel puțin, trebuie să fie nu întreruptă, dar să fie pusă între paranteze, cât timp nu vom vedea clar care sunt obiectivele Marii Britanii după ieșirea ei din Uniunea Europeană în ce privește acordurile comerciale. Dacă încheie acorduri comerciale, dacă menține aceste acorduri cu Europa, poate exista o formă de acord comercial cu Mercosur, cu Australia și Noua Zeelandă. Dacă nu menține acordurile comerciale, atunci trebuie să avem o altă strategie. Deci, nu închid vreo ușă, ci mai degrabă e un principiu al precauției pe care aș dori să-l aplicăm pentru a ne uh, menține agricultura indiferent de produse, pentru că pot exista interese, să zicem, la brânzeturi, la vinuri, la alte produse, deși nu trebuie să uităm că în Australia, în special adesea, producători europeni și mai ales francezi, care au plecat să dezvolte viticultura acolo și care încearcă să dezvolte producție cât mai apropiată de a noastră pentru a ne concura mai ales pe piața din China. Pani la ea. Merci, de le euh, mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe din partea colegilor uh, care au luat cuvântul înaintea mea. Aș vrea doar să insist asupra faptului că e o veste bună uh, că se um, întreabă și Comisia Agricultură și poate participa la discuțiile legate de acorduri bilaterale. Cred că trebuie în acest sens avem poziții foarte ferme pentru că știm și am trăit deja Comisia Intară întotdeauna poziții mult mai liberale și deci cred că trebuie să lucrăm cu Comisia INTA pentru a transmite un mesaj puternic Comisiei Europene. În ce privește acordul cu Australia, îi mulțumesc colegului Andrei pentru munca pe care a efectuat-o. Cred că propunerea lui merg în direcția cea bună și sprijină întregime propunerile sale. Aș merge chiar mai departe. Cred că la produsele sensibile, cum ar fi carnea de vită și de oaie, trebuie să cerem să se excludă acestea de la negocieri. Pentru că, până la urmă, singurul interes de a avea acest acord din perspectiva agriculturii este să protejăm indicațiile geografice, după cum s-a întâmplat și în acordul cu Canada. Mulțumesc. Teraz pan poseł, pan dyrektor Clark obecny od początku. Przepraszam, że nie powitałem. Domnul director Clark, care a asistat la întreaga dezbatere, nu v-am spus cum veni de la începutul dezbaterii noastre. Vă dau acum cuvântul, după care uh, o să dau cuvântul raportorului, domnule Clark. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că este foarte important ca Comisia dumneavoastră să adopte un proiect de aviz pe cele două acorduri. Salutăm acest lucru și salutăm mare parte a raportului domnului Andriu. Cred că ar fi util dacă proiectul de aviz ar recunoaște faptul că sectorul uh, agricol european ar avea avantaje în urma acordului de liber schimb cu uh, Australia, așa cum se recunoaște în cazul, uh, cu, în cazul acordului cu Noua Zeelandă. Australia este o piață, Australia și Noua Zeelandă sunt o piață mult mai importantă decât acordul, decât piața reprezentată de Canada. Acestea fiind spuse, sunt de acord cu preocupările exprimate privind sectoarele sensibile agricole în, și rolul acestora în negocierile purtate cu Australia și Noua Zeelandă. Sunt de acord cu mesajul transmis de domnul Andriu, în care a fost repetat de mulți oratori astăzi, uh, necesitatea unor garanții în ceea ce privește carnea de vită, carnea de uh, oaie, zahăr, uh, orez și alte domenii unde Australia este foarte, foarte competitivă așa cum se întâmplă și cu proiectul de aviz privind acordul de uh, relațiile comerciale cu Noua Zeelandă. Există diferite modalități de a oferi aceste garanții prin cote tarifare, prin perioade de tranziții uh, mai lungi, prin uh, recuno- recunoaștere reciprocă și cred că nu ar fi deloc realistic să renunțăm la o excludere totală și sper că raportul, proiectul de aviz va recunoaște faptul că există o gamă largă de instrumente la care putem recurge înainte de a impune o excludere totală. Trebuie să ținem cont, într-adevăr, de impactul uh, cumulativ al concesiilor făcute în diferitele acorduri de liber schimb, să nu uh, privim izolat acordurile de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă pentru a înțelege impactul total asupra sectorului agricol adus de toate aceste acorduri de liber schimb și sunt sigur că mandatul uh, adoptat de Consiliu va reflecta acest lucru pentru a răspunde aspectelor menționate de oratori. La punctul 7, Brexitul, Comisia încă nu și-a finalizat poziția privind modul în care trebuie să abordeze acordurile de liber schimb care vor intra în uh, vigoare după ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, însă linia generală, orientarea pe care o avem, respectă cea propusă de raportul domnului Andrei, și anume că într-un mod sau altul, Va trebui să ține cont de faptul că în urma părăsirii Uniunii Europene de către Regatul Unit, piața Uniunii Europene pentru anumite sectoare, cum ar fi carne de uh, oaie, de vită, zahăr, deci piața europeană va fi mult mai redusă. În fine, foarte mulți uh, dintre cei care au participat la această dezbatere au exprimat preocupări legate de dezvoltare durabilă, de protejarea mediului înconjurător, de costurile de mediu impuse producătorilor europeni în comparație cu producătorii din state terțe și cred că ar fi util dacă Comisia Agri a Parlamentului European ar insista asupra faptului că acest acord, la fel cum fac toate acordurile de liber schimb, ar stimula o producție agricolă durabilă care să respecte uh, în alte standarde de mediu, de bunăstare animalelor și așa mai departe. Cred că prin intermediul acestor acorduri de liber schimb putem să cerem partenerilor noștri să respecte aceste standarde înalte și cred că astfel am putea să răspunde, am putea răspunde unora din preocupările exprimate de cei care au participat la această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Nie miał pan dyrektor ograniczonego czasu, no ale myślę, że... Vă mulțumesc foarte mult, domnule director Clark. Nu știu dacă o să mai avem timp să vă dăm din nou cuvântul. Dau acum cuvântul raportorului. Într-adevăr, a fost o dezbatere foarte interesantă și sunt destul de mulțumit să văd că majoritatea colegilor reiau esența raportului colegului meu, Eric Andrieu. Cred că, într-adevăr, fără a fi împotriva acordurilor comerciale, cred că avem datoria de a ne proteja teritoriile și producția agricolă în anumite sectoare sensibile. De fapt, au spus mulți colegi acest lucru, problema care se pune este cea a cumulului acestor acorduri. Cumulul acestor acorduri, Mercosur, CETA, în curând cu Australia, Noua Zeelandă și apoi și cu Africa subsahariană, etc., etc., și apoi ce se mai întâmplă cu Orientul Mijlociu și așa mai departe. Deci o dificultate reală în legătură cu această acumulare și cred că ce e necesar să avem uh, o evaluare de impact. Uh, mulți colegi au solicitat-o și mi se pare că Comisia Europeană ar trebui să ne dea o evaluare de impact legată de producțiile agricole mai sensibile, carnea de vită, de oaie, dar și laptele care suferă deja pe plan european, să facem în așa fel încât să avem elemente fiabile de comparație și să putem avea impactele economice, sociale, de mediu și de teritoriu. Iată concluzia la care ajung eu. Avem nevoie de mai multe informații în legătură cu impactul acestor acorduri, impactul cumulat pe viitor pentru a adopta anumite decizii și subliniez din nou, evident, importanța avizului Comisiei Agricole sau de Agricultură pentru Comisia INTA. Nu putem lăsa să se facă schimburi de acest gen fără ca în centrul preocupărilor să avem aspectele legate de agricultură. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Cred că putem încheia acest punct de pe ordinea de zi, pe marginea căruia am avut o dezbatere foarte interesantă și deosebit de bogată și putem trece la următorul punct. Un subiect foarte similar pentru că este vorba de mandatul pentru negocierile comerciale între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. Raportor pentru proiectul de aviz din partea comisiei noastre este domnul Nicholson. Și aș dori să vă aduc aminte că atunci când vine vorba de amendamentele depuse pentru proiectul de aviz al, uh, privind Australia, um, termenul de depunere a amendamentelor este 1 septembrie, 11, ora 11. În data de 25 septembrie vom adopta proiectul de aviz. Comisia INTA va adopta, își va adopta proiectul în uh, octombrie și trebuie să fie confirmată uh, data uh, votului din plenară. După cum am spus, trecem acum la proiectul de aviz privind mandatul pentru negocierile comerciale între UE și Noua Zeelandă. Când vine vorba de depunerea amendamentelor și la același proiect de aviz, va fi respectată aceeași procedură ca cea pentru uh, proiectul de aviz legat de Australia. Și aștept cu nerăbdare acum intervenția domnului Nicholson. Știm că Noua Zeelandă este în situație um, similară din punctul de vedere al agriculturii cu Australia și fără a mai adăuga eu ceva, dau cuvântul raportorului domnul, domnului Nicholson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că Trebuie să recunoaștem că dezbaterea anterioară va fi una similară cu cea pe care o purtăm acum. Și, în primul rând, trebuie să salut... Văd că domnul Fielner a plecat, însă mă bucură faptul că a participat la dezbaterea din această dimineață pentru a auzi părerea Comisiei Agri. Poate colegii noștri știu că atât domnul Andreu cât și eu am avut la dispoziție mai puțin de o săptămână pentru a pregăti proiectele noastre de, de aviz. Deci îmi cer scuze, îmi pare rău că domnul Fener a plecat, însă cred că trebuie să ni se dea ocazia de a contribui mai din timp la activitatea Comisiei uh, INTA, pentru că punctele amintite în dezbaterea anterioară, care vor reveni și în dezbaterea de acum, trebuie să se regăsească în varianta finală adoptată de Comisia INTA. Comisia INTA nu poate să ignore uh, părerea Comisiei, uh, Comisiei Agri. Am uh, luat notă de faptul că domnul Clark nu a răspuns întrebării pe care o avusesem. Eu întrebasem dacă Comisia a elaborat un raport privind impactul uh, acordurilor comerciale încheiate de Uniunea Europeană cu state terțe și uh, câte alte acorduri comerciale mai putem încheia înainte de a ajunge într-o situație foarte dificilă? Pentru că acesta este, uh, acesta este aspectul care a reieșit în dezbaterea de această dimineață. Uh, acord, impactul uh, acordurilor cu Mercosur, CETA și așa mai departe. Din momentul în care Trump a devenit uh, președinte al Statelor Unite ale Americii, TTIP nu mai este fezabil și acum ne concentrăm pe relațiile comerciale cu Japonia, cu Australia, cu Noua Zeelandă și așa mai departe. Însă, cred că ar fi foarte util să aflăm câte acorduri de liber schimb mai putem încheia înainte de a uh, aduce în dificultăți majore piața europeană. Este o întrebare pe care o să o re, uh, reiterez până voi uh, primi un răspuns. Într-adevăr, până acum, uh, în această dimineață am insistat mai mult pe situația relațiilor comerciale cu Australia. Um, Uniunea Europeană și-a dorit de mult timp um, aprofundarea relațiilor comerciale cu Australia și cu Noua Zeelandă. Comisia își dorește ca peste câteva luni să demareze negocierile oficiale. Dacă nu mă înșel, acest lucru s-ar putea să se întâmple până la sfârșitul acestui an. Producătorii agricoli nu se împotrivesc uh, relațiilor comerciale și domnul Dantin doamna Aguilera, de asemenea, au, uh, au contribuit în acest sens, spunând că nu putem să trăim într-un glob închis, că trebuie să fim deschiși față de exterior. Uh, noi suntem percepuți ca având o atitudine protecționistă, noi cei din Comisia Agri. Și Uh, trebuie să înțelegem că trebuie să fim deschiși uh, viitorului. Desigur, foarte, foarte multe produse um, agricole au un caracter uh, sezonal și m-au interesat cele spuse de domnul Agnew în fața produselor viticole europene există foarte multe tarife vamale în Australia și sper că acest punct va fi rezolvat în negocierile comerciale care vor fi purtate. Știm că din punctul de vedere al sectorului agricol, Noua Zeelandă urmează un model diferit față de cel european. Este un sector foarte competitiv, foarte orientat înspre exporturi, este expus foarte mult uh, pieței internaționale și datorită acestor diferențe există o serie de sectoare agricole care se confruntă cu o volatilitate majoră a, din punctul de vedere al prețurilor și să sperăm că cât, cât mai repede analiza impactului acordului de liber schimb cu Noua Zeelandă va fi încheiată. Pentru că trebuie să înțelegem care vor fi consecințele pentru producătorii europeni. Pentru că impactul adus de concesiile oferite de Uniunea Europeană trebuie să se reflecte în uh, acordurile de liber schimb și orice concesii făcute Noi Zeelande trebuie să, să, să fie echilibrate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Eu sunt optimist în legătură cu modul transparent în care Comisia Europeană va um, merge înainte cu aceste negocieri, ținând seama de uh, părerea tuturor părților interesate din, din acest domeniu. Sunt convins că un acord de liber schimb echilibrat va putea fi obținut și sper că părțile interesate din agricultură vor fi implicate în procesul de consultare organizat de comisie. Sectoarele vulnerabile ale agriculturii europene sunt convins că pot fi protejate, uh, oferind în același timp oportunități uh, agricultorilor europeni de a-și consolida uh, poziția pe piața globală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Nicholson. Domnul Carfi este primul vorbitor, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un lucru care m-a demozi, dezamăgit pe mine cel mai mult de când am devenit europarlamentar îl reprezintă eșecul acestei comisii de a apăra uh, interesele agricultorilor uh, în contextul acordurilor uh, comerciale. Și mi s-a părut deosebit de interesant faptul că atunci când am discutat în trecut CETA, TTIP, Mercosur, Deseori membrii Comisiei Agri au afirmat că s-ar putea să înregistrăm pierderi în sectorul cărnii de vită, însă aceste pierderi vor fi compensate de câștigurile obținute în domeniul produselor, produselor de lapte. Acum discutăm acordurile comerciale dintre UE și Australia și Noua Zeelandă și agricultorii europeni ar trebui să înțeleagă că uh, orice pierdem din punctul de vedere al uh, produselor de vită în acordurile TTIP, CETA, Mercosur, nu va fi compensat de produsele de câștiguri în uh, sectorul lactatelor. Și, pierderi, și aceste pierderi vor uh, deveni minore în comparație cu ce se va întâmpla în urma încheierii uh, unui acord ambițios cu uh, Noua Zeelandă și Australia. Cred că din punctul de vedere al proiectului nostru de aviz privind negocierile comerciale între UE și Noua Zeelandă. Comisia Agri ar trebui să apere foarte clar anumite uh, poziții. Ar trebui să ceară excluderea sectoarelor vulnerabile. Trebuie să ținem seama de asemenea de consecințele Brexitului, pentru că ar fi absolut Uh, ciudat dacă am uh, redacta un proiect de aviz fără să facem trimitere la Brexit, pentru că Brexitul reprezintă, aduce amenințări majore vis-a-vis -vis de agricultori, mai ales cei din Irlanda. Însă uh, trebuie să nu uităm că există un acord prin care 240.000 de tone de carne de, de oaie uh, sunt achiziționate din uh, Noua Zeelandă, 40% din această cantitate ajungând în Regatul Unit. Deci este evident că avem nevoie de un mecanism special de, uh, dedicat acestei situații în urma Brexitului. Apoi, uh, curțile de uh, soluționare a, a litigiilor trebuie să fie excluse din aceste acorduri pentru că devine tot mai clar că aceste acorduri de liber schimb au fost uh, create pentru a veni în avantajul uh, marilor corporații internaționale și înțelegem tot mai bine că interesele um, acestor uh, corporații uh, sunt uh, în contradicție cu interesele uh, exploatațiilor agricole de mici, dimensi- de mici dimensiuni, exploatațiilor agricole familiale. Și a venit momentul ca Parlamentul European să spună foarte clar uh, a, de partea cui este. Domnul președinte, domnul Carthy a luat primul cuvântul, însă aș dori să vă aduc aminte că la ora 11.30 urmează reuniunea coordonatorilor, deci v-aș ruga să nu repetați uh, lucrurile deja spuse, pentru că discutăm despre, o, despre un subiect similar, Australia și Noua Zeelandă. Uh, și dacă ați putea să respectați două minute. Domnul Lazo. Da, uh, cred că nu e nevoie de discursuri pentru a discuta despre acest acord care ar fi sinucigaș pentru agricultură. Să acceptăm să semnăm un acord cu Noua Zeelandă și să-i permitem să exporte potențial și mai multă carne de oaie în Uniunea Europeană, e ceva absolut criminal. Strategia politică este uh, <clears throat> de a îi dezavantaja și mai mult pe crescătorii de oaie de acum. Fără discuție, ca și la acordul cu Australia, este imperativ ca la carne de oaie și toate produsele agricole, de fapt, să fie excluse din orice acord cu Noua Zeelandă. Altfel, cred că cei care ar semna acord ar trebui, de fapt, apoi să dea socoteală în fața crescătorilor, pentru că, din păcate, se poate paria că vor fi mai multe sinucideri și falimente. Mă tem de acest lucru. Mulțumesc. Dank u wel, meneer de voorzitter. Er is inderdaad al veel gezegd geweest, ook in het vorige debat. Cred că textul domnului Nicholson e un punct de pornire bun pentru discuții legate de acordul comercial cu Noua Zeelandă. E o idee bună să fim cât mai ambițioși în ce privește comerțul, dar e la fel de adevărat că se pune problema produselor uh, sensibile. Dacă vorbim despre embargouri, embargoul asupra fructelor ne-a lovit foarte mult și cred că avem unele șanse, dar trebuie să fim extrem de precauți, să vedem în avantajul cu ea. S-a vorbit de asemenea de protejarea altor sectoare și cred că e bine <clears throat> ca și Comisia pentru Agricultură să-și facă glasul uh, auzit la Comisia INTA. Mi se pare important, mai ales pentru sectorul lactatelor. Trebuie să analizăm ce impact poate să aibă asupra sectorului lactate, să ținem cont și de Brexit. Mie nu-mi place foarte mult carne de oaie și nici de miel și nu vreau să se importe și mai mult după Brexit. Aș vrea de asemenea să subliniez că trebuie neapărat să protejăm agricultura, pentru că agricultura și alimentația pot reprezenta o parte esențială a codului de liber schimb pe lângă alte sectoare, evident, dar nu trebuie ca agricultura să fie rudă săracă acestea. Mulțumesc, spune președinte. Carnea de oaie e foarte sănătoasă. Doamna Hoibuș. Vă mulțumesc. Nu aș dori să repet cele spuse deja în legătură cu schimbările climatice și raționalitatea uh, transportării pe distanțe atât de lungi a produselor de carne. Însă, domnule Nicholson, mi se pare că ați formulat o întrebare foarte bună. Câte acorduri de liber schimb mai putem uh, încheia până când piața europeană va deveni uh, saturată? Dacă mai multe produse de lapte urmează să intre pe piața europeană, oare piața europeană nu va fi saturată? În Germania, din 2015 do- până în 2016, am pierdut mai mult de uh, cât, 300 de întreprinderi din acest domeniu în fiecare, în fiecare zi. Deci, uh, suntem în apă, în probleme până la, până la gât și ne gândim la încheierea unui acord de liber schimb cu Noua, Noua Zeelandă care uh, ne va cauza și mai multe, uh, și mai multe probleme și un uh, crescător uh, de vaci de lapte în Noua Zeelandă primește 18 cenți pentru un, uh, un litru de lapte. Și ce facem până la urmă? Discutăm despre uh, protecționism. Uh, Protec- protecționism înseamnă protecție și poate deveni o problemă doar dacă avem o atitudine ofensivă pe alte piețe, cărora ne impunem, uh, unde ne impunem uh, produsele. Um, și cred că ar trebui să ne gândim foarte precis ce este necesar în acest acord de liber schimb și ce nu este necesar și tocmai în acest sens vom depune amendamente. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să reamintesc tuturor și domnule Hoibuș să nu repetați ce ați mai spus sau au spus alți vorbitori. Vrem să mai scurtăm dezbaterea. Pentru că știm că e și problema cu sectorul lactatelor, cu piața lactatelor. Eh, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorului pentru aceste propuneri foarte clare și pentru eh, poziția eh, în care este luat în calcul și sectorul agricol. Sigur că Noua Zeelandă reprezintă un alt potențial față de Australia. Ei influențează masiv piața mondială. O fabrică de lapte produce cel mai mult lapte, apoi mai au mult producție de carne de vită. Deci aici poziția noastră are și o critică legată de Comisia Vinte. Spunem că avem nevoie de mai multe informații, trebuie să fim incluși în negociere, avem nevoie de transparență. Este un punct deosebit de important, la fel și atunci când trebuie să ne gândim la niște oferte adaptate și să le sprijinim. Sigur că Comisia are o ambiție foarte mare aici, agricultura reprezintă doar 10% din comerț, în acest lucru nu este clar, dar tocmai ă, aici, în această comisie, ar trebui trebui să punem în balanță și faptul că sectorul agricol este un creator important de locuri de muncă, nu doar industria și pe spusele industriei trebuie să ne protejăm agricultorii, pe cei europeni, printr-un acord bine echilibrat, în cadrul căruia vă ce anumit potențial. Nu suntem împotriva comerțului, dar avem nevoie de acorduri bune dacă chiar avem nevoie de ele. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc colegului Nicholson pentru munca depusă și pe care ne prezintă. Vreau să spun că avizul lui, după părerea mea, nu ține cont suficient de interesul agricultorilor europeni încă o dată, ca și la acordul care se discută sau se va discuta în legătură cu Australia, cred că produsele sensibile, cum ar fi lactatele, carnea de oaie și de vită, trebuie excluse de la negocieri. <clears throat> Acest lucru nu reese de clar din avizul domnului colegului, cu atât mai mult cu cât piața neozelandeză este extrem de competitivă, după cum ne-a demonstrat domnul Nicholson, și există foarte puține perspective și interese pentru producătorii europeni. Să reamintim că nu sunt decât 4 milioane de consumatori în Noua Zeelandă. La antipozi, încă o dată că la acordul cu Australia consider că singurul interes al acordului e protecția indicațiilor noastre geografice. Mulțumesc. Am pus Tarabella. Domnul Tarabella, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi câteva cifre. Noua Zeelandă are mai multe vaci de lapte decât locuitori. La noi sunt 21 uh, de vaci la un locuitor și se exportă 80% din producție. La noi exportăm 14%, dar avem o mare valoare adăugată în producția de lapte și nu trebuie să ne fie rușine trebuie să putem să apărăm aceste sectoare cheie, ca și cu Canada în negocierea CETA cu Uniunea Europeană. Canada și-a protejat piața laptelui. E piața cea mai reglementară din lume, care aduce cel mai în profituri, dar au protejat-o și aș vrea să aud din partea Comisiei Europene că vrea să protejeze sectoarea cheie. Nu e un cuvânt de ocară această protejare. Și după cum am spus prima dată, să nu uităm de Brexit când a intrat în 73, Regatul Unit a negociat contingente favorabile de exporturi spre de carne de oaie față de Europa din partea Noi Zeelande la tarifuri care se dau ce concurență. Aș vrea să știu dacă Comisia, o să-mi răspundă în fine, are intenția de a revedea aceste acorduri pentru că nu mai au rațiunea de exista, pentru că Regatul Unit iese din Uniunea Europeană. Sau le considerați ca fiind ceva dat și un avantaj competitiv pentru Noua Zeelandă față de UE vom abandona sau nu aceste acorduri încheiate într-o altă perioadă care în prezent e depășită din cauza ieșirii Regatului Unit din, Mare, din Uniunea Europeană. Domnule Tarabella, poate că împreună cu domnul Dante puteți să vă duceți la o cafea cu domnul Barnier. Pentru că domnul Dante are probabil relații bune cu domnul respectiv și o să vă spună mai multe lucruri. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult. O discuție foarte interesantă. În discuția anterioară legată de acorduri comerciale, John Clark a folosit formularea complementaritatea relativă ca reacție la comentariile mele și alte comentarii ale colegilor care vedea o situație în care am vedea aceleași mărfuri trecând unele pe lângă altele noaptea prin vapoare. Mi s-a spus această complementaritate relativă, așa s-a pus. Și migdalele vin uh, într-o direcție și apoi uh, <clears throat> măsline atacă în Europa. Eu trăiesc ceva timp în Andalusia, nu am vrea să a, vedem uh, migdale venind din altă parte pentru că se cultivă și la noi, dar în ce complementaritate. complementaritatea ce complementaritate relativă va exista aici? Ce vom exporta noi în cantități atât de mari încât să depășească ceva din vapoarele care vin din direcția cealaltă? Unde e această complementaritate relativă? Mulțumesc. Domnule Flanagan, domnule, meu, două observații. Mai întâi am vorbit uh, sâmbătă cu un fermier din West Durham care are vită și oi în legătură cu oile din Noua Zeelandă și viitoare posibile importuri. A spus că asta nu s-a menționat în discuțiile de până acum. Și problema bunăstării animalelor. În, Ma- în Noua Zeelandă sunt uh, cirezi și turme mult mai mari și rămân pe dealuri, pe pășuni și E o rată de mortalitate mai mare în rândul oilor și mieilor nou-născuți. Evident că unele dintre animalele respective mor în condiții foarte neplăcute, suferind, pentru că nu le ajută nimeni. Deci o comparabilitate sau lipsă de comparabilitate în ce privește bunăstarea animalelor. Părerea lui, premierului, era că miei mm, europeni britanici se nasc în condiții și conform unor standarde superioare decât în Noua Zeelandă. Problema bunăstării animalelor nu s-a menționat astăzi până acum. În al doilea rând, în legătură cu Brexitul, acordurile comerciale sunt prin însăși natura lor complicate. Brexitul e și el complicat. Acordurile comerciale în contextul Brexitului fac lucrurile de două ori mai complicate. Una dintre problemele care probabil se va pune e că guvernul britanic va fi disperat să semneze acorduri comerciale în afara Uniunii Europene. Australia și Noua Zeelandă sunt parteneri evidenți cu care să semnăm acorduri, vorbim aceeași limbă, avem diverse legături și așa mai departe. Realitatea este că Noua Zeelandă și Australia vor fi într-o poziție foarte puternică să exercite presiune în legătură cu ce vor obține de la Marea Britanie, care va fi disperată să semneze acordul. Deci e o posibilitate clară că Mm, în Regatul unii se vină carne ieftină de vită și de oaie. Din punct de vedere Uniunii Europene se poate contracara dacă se vinde de carne, dar în momentul în care intră în industria alimentară și de procesează, e foarte greu de trasat, de identificat, deci va, problema în Uniunea Europeană dacă va exista un sistem uh, divizat de tarife unde carnea procesată și produsele procesate din Marea Britanie dacă sunt originare din Marea Britanie, vin cu un tarif și cu altul dacă e carne ieftină care vine în Marea Britanie din Australia și Noua Zeelandă și apoi în Uniunea Europeană. E o complexitate imensă și trasabilitatea extrem de dificilă. Deci e ceva la care să ne gândim. Dar mă tem că va fi extrem de dificil pentru agricultorii britanici și unii dintre noi care aduce argumente împotriva importului de carne ieftină din Noua Zeelandă și Australia dar sunt mulți clienți din Marea Britanie care nu își pot permite să cumpere decât carnea cea mai fină, indiferent de unde vină. Și nu le pasă asta, de asta. Mulțumesc. Președintele. <clears throat> Cineva care nu a cuvântul la punctul anterior a avut un pic mai mult. Doamna Noifel, un minut. Vorbitor următor, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule Clark, sunt de acord cu esența propunerii domnului Nicholson. Cu toate acestea, cred că unele aspecte trebuie consolidate pentru că economia din Noua Zeelandă e mult mai liberală și orientată spre exporturi decât economia Uniunii Europene. Mulți colegi eurodeputați au menționat deschis sectoarele sensibile. Aș vrea să mă refer la produse lactate, carne de oaie și de capră în special. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Populația Noii Zeelande e doar de 4,5 milioane de locuitori, dar importă, sau de fapt exportă către Uniunea Europeană, produse agricole în valoare de 2,3 miliarde de euro. Uniunea Europeană exportă produse agricole către Noua Zeelandă în cuantum de 450 de milioane, adică de 4 sau de 5 ori mai puțin. Pe de altă parte, producția de miere din Noua Zeelandă s-a dublat în ultimii 5 ani Iată de ce cred că mierea și ceara de albine ar trebui să fie și ele excluse de la acest viitor acord. Alți eurodeputați au menționat indicațiile geografice. Consider că indicațiile geografice ar trebui să fie incluse în acest acord de liber schimb. Știm că avem anumite discuții în contradictoriu cu anumite state în legătură cu așa numitele produse generice și aș vrea să mă refer la articolele 22, 23 și 24 din acordul TRIPS în special. Indicațiile geografice sunt foarte importante pentru patrimoniul nostru culinar, iată de ce cred că trebuie să-l apărăm în uh, procesul de negocieri și, de asemenea, cred că Noua Zeelandă ar trebui să depună eforturi să aibă regulile sale recunoscute în Uniunea Europeană. Mulți colegi au vorbit despre Brexit. Permiteți-mi să vă dau un singur exemplu. Vorbind despre carnea de oaie și de vită. 40% din importurile din Noua Zeelandă merg în Marea Britanie. Lucru de care trebuie să se țină cont, pentru că altfel s-ar putea să apară un vid juridic care să exercite presiunea asupra producătorilor europeni. Voi eh, depune amendamente Sper că voi respecta termenul limite și aștept cu interes să lucrez cu domnul să Mulțumesc. Doamna Glumina. De diferenția că pot observa... Mulțumesc. Singura nuanță sau diferență între Australia și Noua Zeelandă la agricultură mm, existența de multinaționale și exploatații de mari dimensiuni și aici trebuie să insistăm asupra aceluiași nivel de standard european în toate domeniile. De exemplu, domnul Brană s-a referit la bunăstarea animalelor, trebuie să cerem să se aplice standarde similare, trebuie să comparăm standardele. Se poate să existe diferențe. Cred că ar fi un argument foarte bun uh, când propunem amendamente, e important să avem amendamente aici, dar dacă vrem să avem vreo influență asupra dezbaterii, trebuie ca amendamentele să fie aprobate la Comisia INTA. Să vedem că vor corespunde și termenelor de acolo. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Pentru un scurt comentariu acum să mă adresez domnului Clark din nou. Mulțumesc. Nu o să repet nimic din ce am mai spus sunt patru aspecte pe care vreau să le subliniez. Mai întâi, suntem de acord cu esența avizul, apelul la echilibru, nevoia de a păstra sau apăra sectoarele sensibile, ca și în cazul Australiei, excluderi complete ale sectoarelor sensibile nu reprezintă o abordare realistă din două motive. Unu, partenerul de negociere nu ar accepta niciodată să excludă toate sectoarele de interes pentru ei ca exportatori. Nu e o propunere realistă și, în al doilea rând, pentru că, vă place sau nu, regula OMC cer ca un acord de liber schimb să acopere substanțial tot comerțul sau 90% din comerț, deci nu se poate exclude cu totul agricultura pentru a îndeplini testul OMC. La raportul domnului Nicholson recunoaște faptul că sunt alternative la excluderea plină s-a pus o întrebare în acest sens. Cât de multe acorduri de liber schimb putem să negociem până ajungem la un punct de cotitură la carne de vită, de oaie sau mai știu la ce? Întrebarea nu este cât de multe acorduri, ci care este volumul cumulativ pe care îl putem importa prin toate acordurile. Și am făcut o evaluare a impactului cumulat al unor acorduri de liber schimb recent încheiate și ale celor care sunt în pregătire. Mm, vorba de Ucraina, Vietnam, Africa de Sud și în perspectivă Canada, Japonia, TTIP, Mercosur, Australia, Noua Zeelandă, Mexico și Chile. Am făcut asta acum câteva luni, am publicat acel raport. Vom <clears throat> efectua și o evaluare de impact individual pentru acordurile cu Australia și Noua Zeelandă, odată ce Consiliul adoptă mandatele de negociere pentru aceste negocieri în cursul toamnei, Comisia, Direcția Generală Comerț, balansa evaluări de impact durabil cu privire la fiecare acord, ce, ce va include sectorul agricol care va fi în centrul acestor două negocieri. Un ultim aspect, domnule președinte. Domnul Tarabella a întrebat în legătură cu Brexitul și soarta cotelor OMC la canea de vită și de oaie. Cred că acest aviz ar putea menționa în mod util Brexitul, în sensul în care a făcut-o și avizul legat de Australia, e foarte pertinent și da, domnule Tarabella, <clears throat> trecem în revistă viitorul acestui aceste abordări cu contingentele tarifare OMC, având în vedere că Marea Britanie ia 40% din porturile în Uniunea Europeană, deci e ceva care e examinat de noi în prezent. Mulțumesc. Sunt Nicholson. Domnule Nicholson, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnule președintele, uh, cum a spus și domnul Clark, cred că uh, toți respectăm punctul de vedere al domnului Clark și uh, este vorba despre niște aspecte foarte stricte. Poate ar fi de folos dacă secretariatul ne-ar putea trimite copii ale acestui raport făcut de comisii, pentru că cred că este o lectură foarte utilă pentru noi. Aș fi dorit să aud, vorbeam despre importul de carne de oaie și de vită care va dispărea din Uniunea Europeană. Eu trebuie să vă spun, Uniunea Europeană a distrus uh, viitorul uh, odată ce s-a schimbat uh, baza de suport Ehm, și uh, ați făcut niște plăți mutând uh, accentul de pe producătorii de carne, ați tras, uh, practic, ați rupt creanga de sub producătorii aceștia. Dacă doriți să continuați să aveți o industrie a cărnii de vită și de oaie, trebuie să vă reveniți și să-i sprijiniți pe producătorii de pentru că vorbim despre industria de lactate, cei de acolo nu pot să producă vitele necesare pentru Europa Europa. E, îmi pare rău, e un hobby al meu și nu accept că putem să distrugem acest lucru. Am făcut noi foarte mult rău în Europa în direcția distrugerii acestei industrie de carne de vită și de oaie. Și da, Noua Zeelandă are ă, avantajul ă, unor aptitudini economice și domnul Des a spus că au avantaje mai mari decât noi, dar trebuie să vă informez că noi uh, prezentăm un raport uh, Comisiei de Comerț, dacă este protecționist, nici măcar nu-l vor băga în seamă. Deci cred că important este să furnizăm un raport pe care să-l poată lua în calcul și pe care să-l poată uh, respecta și poate că noi aici în această comisie am putea să uh, cooperăm uh, și sunt de acord cu uh, punctele enunțate domnul Clark și voi face tot ce îmi stă în putință uh, când ar trebui să pregătesc acest raport, am discutat cu domnul Andreea și vom încerca în timpul discuției pentru amendamente să discutăm aceste lucruri. În special în ceea ce privește bunăstarea animală și aspectele legate de durabilitate. Cred că este un punct foarte important pe care l-ați subliniat și cred de asemenea că în ceea ce privește Brexitul trebuie să ținem seama de anumite lucruri pentru că, din câte înțeleg și din punctul meu de vedere, în cadrul negocierilor care vor avea uh, loc, există deja niște aspecte legate de renegocieri și Mm, nu văd alte țări care se ocupe de problemele regatului unit, deci va, vor fi discuții destul de dificile la anumite niveluri um, și uh, multe dintre aceste îngrijorări vor fi abordate, însă da, uh, trebuie să cooperăm Andreea și cu mine pentru a avea o poziție comună în privința Brexitului și voi nota acest punct. Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu raportorii din umbră pentru a avea o poziție unitară, pentru că cred că este o poziție foarte importantă și cred cu adevărat că este un punct foarte important ca noi din această comisie să avem un cuvânt de spus în ceea ce privește aceste negocieri. Prea mult timp am fost lăsați deoparte și poate că noi ne-am marginalizat singuri, dar trebuie să mergem acolo și să ne susținem susținem punctul de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Państwa, eh, poprawki do 1 września do godziny 11. Doamnelor și domnilor, amendamentele trebuie trimise până pe 1 septembrie ora 11. Am auzit uh, punctele de vedere de la uh, Comisia Agri, am auzit uh, uh, aceste puncte de vedere, chiar dacă ați avut, uh, care au spus că ați avut foarte puțin timp la dispoziție și uh, abordarea, uh, după cum știți, domnule Nicolson, este o abordare foarte deschisă, foarte liberală, chiar și când vine vorba despre aspecte legate de agricultură la Comisia Inter. Uh, Eh, și eh, comisarii Hogan și Malmström au eh, făcut anumite afirmații și cred că pe ei trebuie să îi întrebăm dacă există o conștientizare a problemelor agricole din partea comisiei respective. Este adevărat că într-o anumită măsură problemele agricole uh, au beneficiat de anumite concesii pentru a obține concesii din alte sectoare, dar cred că avem nevoie de un studiu de impact bine redactat, ceva care să ne permită să avem aceste informații de ambele părți pentru uh, negocieri. și cred că atunci când vorbim despre negocieri, uh, le putem cere colegilor de la INTE ca acestea să se bazeze pe o luare în calcul a realității, a realității acestor probleme în Uniunea European, Europene. Uh, cu această dezbatere pe sfârșit le mulțumesc tuturor colegilor, reprezentanților comisiei, vă mulțumesc tuturor pentru prezența și activitatea aici. Facem o pauză de 3 minute și apoi începem cu reuniunea coordonatorilor și apoi ne reîntâlnim la ora 15.